mi-au uh, făcut propuneri de numiri în diversele delegații, iar listele vor fi publicate în procesul verbal. Până la publicare, dacă nu vor exista obiecții, considerăm că aceste liste au fost aprobate. Conform articolului 101 aliniatul 6